care, bineînțeles că mă va susține de îndată ce cunoștințele mele se vor dovedi prea uh, insuficiente. Îl avem ca reprezentat în Bruxelles, uh, îl știți, probabil, uh, a fost prezent și la Consiliu și la uh, Parlament, e vorba de domnul Ben Nape. Luna mai, ultima dată când ne-am întâlnit, am discutat despre sporirea capitalului băncii lor și despre cum acesta poate să aibă un efect contraciclic asupra creșterii și asupra ocupării. Pot să vă spun astăzi că, deci după 4-5 luni, banca poate să spună că da, rezultatele vor fi vizibile încă din 2013. Este poate o declarație prea curajoasă? S-ar putea să vi se pară, pentru că anul se apropie de sfârșit, mai mult decât trei luni, însă am asistat la o creștere cu 40% activității băncilor într-un an numai, fără însă să umblăm uh, la uh, numărul de, pers- de persoane angajate. Este pur și simplu remarcabil și colaboratorii noștri sunt uh, demn de menționat în acest sens, aici, în alte uh, instituții. Iată, am avut această recapitalizare, această creștere a capitalului care a fost oferită mulțumită dumneavoastră și mulțumesc foarte mult și cum suntem într-un sistem în care dai și primești, uh, pot să spun că dăm și rezultate. Astăzi ne concentrăm asupra acțiunii externe într-un context global uh, dificil, marcat de criză, dar și discuțiile privind cadrul financiar multianual 2014-2020. <clears throat> Uneori acțiunile uh, SAE nu sunt suficient de vizibile, după părerea mea, pentru că suntem mult prea ocupați de ce se întâmplă aici, în Europeană, când vine vorba de șomaj, de creștere, de relansarea economiei. Dar cred că din când în când e bine să ne uităm și în afara granițelor, să vedem cum stă Europa în lume. O lume care se schimbă foarte, foarte repede, care va fi competitivitatea europeană în următorii ani, în următoarele decade, ce se face pentru a ne consolida poziția pe piață. Să ne întrebăm ce avem ca și competitivitate, ce trebuie să câștigăm sau să recâștigăm în materie de competitivitate lucruri care sunt foarte importante pentru cetățenii europeni până la urmă. De aceea cred că este foarte important ca această bancă a Uniunii Europene să participe la aceste eforturi pe termen lung și aceasta pentru asigurarea bunăstării pe termen lung a Uniunii Europene noi suntem singura instituție europeană, în europeană, instituție bancară, care este cumva legată prin acorduri aici în Europeană și este singurul, singura instanță multilaterală în care se pot lua decizii în mod autonom. Bineînțeles că avem standarde și critere, criterii, mai ales când vine vorba de achiziții publice, de mediul înconjurător, de nonconformitate și așa mai departe. Banca noastră, dincolo de granțile europene, are un mandat conferit de mandat și Consiliul la propunerea Comisiei. Mandatul uh, BEI a suscitat mult interes din partea Parlamentului și am primit mai bine de 200 de amendamente în acest sens iar bugetul nostru este cumva la adăpost de riscul suveran și de alte genuri de riscuri, mai ales când e vorba de investiții în Asia, America Latină și așa mai departe, ca și în Africa. Acest mandat schițează cadrul politic, direcția și sumele maxime care pot fi investite în diverse regiuni, de aceea este foarte important să menționăm acest lucru în cadrul prezenței europene în aceste regiuni. În 2012 am conferit mai mult de 7 miliarde de euro pentru investiții locale, schimbări climatice, infrastructuri și așa mai departe, cu risc propriu și cu risc uh, garantat. Asta pentru a sprijini politica externă și pentru a sprijini și investițiile în exterior. Iată, 7 miliarde de euro conform uh, guvernatorilor băncii, numai 10% sunt uh, garantați. Vreau să vă spun. Însă, dacă ne comparăm cu alți actori uh, financiari, asta totuși este, nu este puțin lucru. În 2011, la revizuirea de mijloc de mandat, la cererea Parlamentului, am intensificat uh, activitățile noastre pentru finanțarea în ce privește schimbările climatice și așa mai departe și am lucrat cu, la programare cu Comisia punând la punct o cooperare strânsă cu SEAE, inclusiv în ceea ce privește împărțirea între noi a resurselor, um, birourilor, dar și pentru noile instrumente financiare. Și asta s-a reflectat și în investițiile noastre din Azerbaijan, Kyrgyzstan și așa mai departe. În 2012 am introdus un nou cadru de măsurare a rezultatelor care ne permite să măsurăm ce am făcut și care este impactul operațiunilor noastre pe baza bunelor practice din domeniul instituțiilor financiare internaționale, pentru care ne numărăm. Bineînțeles că sistemul este perfectibil. În același timp, noi continuăm să fim o bancă de investiții cu un model de business specific care are un profil diferit de o bancă multilaterală de dezvoltare. Asta se reflectă în proiectele noastre, dar și în uh, ceea ce putem să acoperim efectiv, financiar. Leverage-ul nostru este foarte, foarte mare ce privește maximizarea fondurilor publice, dar și private în contextul garanțiilor UE. Bineînțeles că resursele bugetare vor fi destul de restrânse în noul cadru financiar multianual, iar asta înseamnă că finanțarea din partea BEI va fi cu atât mai importantă. Pur și simplu e vorba de a face mai mult cu mai puțin. Mandatul permite finanțarea BI, dar uh, în conjuncție cu capitaluri uh, de pe piețele externe, cu uh, cu până la 25-30 de ori mai mare decât uh, ceea ce poate să facă o bancă normală, între ghilimele. Iată ce efect de pârghie extraordinar există, pentru că numai încrederea în bancă ne permite și ne-a permis să strângem 8 miliarde în obligațiuni pe piețele bancare internaționale. Numai în acest an, iată despre ce volume vorbim, asta presupune o soliditate și o încredere în bancă care trebuie să fie uh, fără niciun fel de, de, de dubii. Iată, suntem o bancă solidă. În ce privește bugetul Uniunii Europene, acesta știm bine că nu a uh, conținut direct uh, cheltuieli legate de BI. Însă în contextul dificil uh, pe care îl, trezi, pe care îl traversăm, noul mandat al BI poate să ajute. Mandatul poate fi extins și asta pentru a aduce beneficii tangibile, fiind pur și simplu în contextul acțiunilor SAE ceva foarte important pentru vizibilitatea sa se pot astfel împrumuta până la 29,5 de miliarde, iar pentru nou următorul cadru vom ajunge probabil la 25 de miliarde ca și uh, prag. Asta este o sumă care poate să fie uh, poate să fie eventual modificată conform subcapitolului 4 și 3. În orice caz, continuăm și ne dorim să împrumutăm uh, cam pe aceeași scară ca și până acum. 30 de miliarde ne-ar permite să facem asta până acum. Adică 5 miliarde față de propunerea actuală, ceea ce ar însemna o reîmpărțire la categoria 4 și garantarea unor uh, sume pentru proiectele din cadrul acțiunii externe. Și eu cred că există posibilitatea de a avea flexibilitate în acest sens în ce privește vecinătatea și preaderarea, a aloca bani în aceste, în aceste domenii ne-ar permite să investim banii chipzuit și s-ar potrivi cu prioritățile noastre externe. Dacă nu alocăm acești 200 de milioane, atunci s-ar putea ca până la urmă să pierdem până la 5 miliarde ca și investiții în lume. Cât ce privește parteneriatul estic, putem să consolidăm modelul nostru de vecinătate, iar extinderea mandatului ar avea aici un impact maxim. În sfârșit, este important să subliniem că această creștere a fondurilor garantate de la capitolul 4 nu ar, uh, s-ar schimba pe ansamblu. Sunt foarte recunoscător domnului Calfin și celorlalți raportori care au lucrat mult pe acest subiect pentru a spori aceste praguri de 26 milioane și până la 4 miliarde, miliarde tocmai pentru a putea menține nivelul actual de finanțare și de aceea vă, sprijin, vă cer și dumneavoastră sprijinul pentru a putea avea în continuare acest mandat extins al BEI în acțiunea externă și vreau să vă spun că orice se poate face pentru a convinge Consiliul să nu aibă poziție din star negativă este binevenit. Deci orice sugestie este bună din partea Parlamentului. Cât privește procedura legislativă pentru a adoptarea noului mandat în cadrul MFF, eh, e bine, știm bine, calendarul este foarte, foarte restrâns. Noi avem nevoie de ceva în, eh, încă de anul acesta de anul viitor, în 2014, din iunie, pentru că în caz contrar nu mai putem să funcționăm. Pur și simplu vreau să subliniez încă o dată că singurul, uh, singura menire a acestui mandat și extinderea lui este pur și simplu acțiunea europeană externă, iar acest mandat corespunde unui cadru politic puternic pentru aliniere, pentru coerență, pentru armonizare și pentru uh, o, un efect de pârghie foarte eficient al banilor europeni care permite BEI să facă investiții durabile în același timp uh, fără să-și sacrifice modelul uh, economic și asta în slujba Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare deosebit de clară. Acum are cuvântul domnul raportor, domnul Calfin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, uh, Dragi colegi, vreau să vin cu câteva argumente în plus față de ceea ce ne-a spus domnul președinte Hoyer. Am fost foarte uh, ocupați și suntem în continuare cu CFM, bugetul pentru 2014, și suntem cât se poate de conștienți că, în ciuda eforturilor noastre, bugetul viitor va fi redus la, a, la absolut toate titlurile. O posibilitate de a compensa această scădere uh, mai ales în ceea ce privește dimensiunea externă, ar fi aceea de a conferi BEI posibilitatea de a menține cel puțin nivelul actual de finanțare. Dacă în același timp scădem fondurile europene și granturile care sunt distribuite de către Uniunea Europeană și ciuntim și din abilitatea BEI de a finanța, rezultatul va fi unul negativ multiplicat la nivelul regiunilor în care deja suntem activi de ani de zile. Domnul președinte Hoyer tocmai menționa eficiența fondurilor uh, la bancă și că aceasta este extrem de ridicată. Factorul de multiplicare este 30. Asta înseamnă că orice, monet, orice euro uh, uh, plasat în fondul de garantare are un randament de 30 de ori mai mare, deci rezultă 30 de euro. Și nu știu în ce măsură putem să sporim mai mult eficiența fondurilor în această situație. Ne consultăm cu Comisia deoarece contribuția din bugetul european la fondul de garantare se face pe anumite prognoze și pe formule care sunt puțin specifice, așa. Dar pentru fiecare creștere cu un miliard la nivelul capacității de creditare, bugetul european trebuie să contribuie cu 55 de milioane. În primii doi ani, 2014-2015, practic nu va exista niciun efect bugetar, deoarece contribuțiile din uh, acest an sunt calculate în baza cifrelor uh, istorice care există deja. Asta ce înseamnă? Suma de care avem nevoie pentru a menține abilitatea de creditare a băncii nu este una uriașă. Prin urmare, noi vom căuta posibilități adiționale am avut evaluarea la jumătatea perioadei și am eliberat 2 miliarde pentru uh, programele de schimbare climatică. Iarăși, uh, o să utilizăm și posibilitățile de reflow. E vorba de um, acele redevențe care, merg uh, în loc, care în loc să meargă la statele membre se pot, pot fi îndreptate către activitățile bancare. Eu cred că există mai multe metode de a găsi o pârghie de finanțare. <clears throat> Iarăși, există o propunere de a spori marja de flexibilitate. Situația politică este cât se poate de volatilă la ora actuală, nu doar în Uniunea Europeană, ci și în vecinătate și în Orientul Mijlociu și uh, este foarte important să avem o marjă de flexibilitate mai mare pentru a folosi mult mai bine mijloacele de finanțare. Acest subiect rămâne de dezbătut în continuare. De asemenea, la evaluarea la jumătatea perioadei am prevăzut o serie de uh, puncte care se bazează pe raportul uh, Michel Comdesu și ne-am consultat și cu diferite părți interesate și cred că în ceea ce privește transparența, Uh, implicarea părților interesate și alte obiectiv, alte chestiuni de acest gen, mandatul BI este bun. Ceea ce am uh, realizat până acum trebuie dus neapărat mai departe și ne așteptăm la rezultate concrete. Am putea anticipa această evaluare la jumătatea perioadei ca să nu înceapă, ci să fie finalizată până în 2016. Și în acest sens salut ideea domnului Hoyer de a ă, finaliza trialogul până la finele acestui an pentru a nu pune presiune asupra activității băncii. N-aș vrea ca acest mandat să fie adoptat la ultima plenară, fiindcă vom uh, avea în joc chiar finanțarea băncii. Mie mi se pare că trebuie să avem un calendar strâns și precis și trebuie să găsim o cale de mijloc cu Consiliul pentru a ajunge la un acord. Dar uh, uh viitorul sună bine. Mulțumim, domnul Penkovic are cuvântul. Este un uh, membru nou din Croația. Mulțumesc foarte mult, domnule Lamasur. În primul rând, aș dori să-l salut pe domnul uh, Hoyer. L-am uh, întâlnit uh, mai de mult când a fost ministru pentru Europa în uh, guvernul german, iar eu am fost secretar de stat uh, la afaceri externe din partea guvernului croat. Ei bine, acum suntem într-un nou context și vorbesc venind dintr-o țară care a beneficiat chiar foarte mult uh, de pe urma activităților externe de creditare de la BI. Există la noi proiecte precum finanțarea IMM-urilor, banca de reconstrucție, proiectele de transport, mai ales transport feroviar, în proiecte din sectorul agricol. Sunt uh, lucruri extrem de importante, așa că eu uh, recunosc pe deplin importanța capacității de creditare de la BI. Și apreciez foarte mult ceea ce ne-a spus domnul președinte cu privire la valoarea adăugată a activității BI uh, prin perspectiva politicii externe de dezvoltare a Uniunii Europene. Părerea mea este că activitatea BI în afara Uniunii Europene ar trebui să rămână uh, aliniată eforturilor Comisiei și uh, Serviciului European de Acțiune Externă, iar noi ar trebui să demonstrăm împreună că Uniunea Europeană își utilizează toate mijloacele într-o manieră coerentă. Acest lucru este foarte important pentru zonele geografice care intră în sfera de acțiune a uh, BEI, în mandatul său extern, inclusiv acele țări care sunt uh, în uh, negocierile de preaderare, care sunt în imediata vecinătate a Uniunii Europene, precum și partenerii noștri estici și mediteraneeni. Desigur, aici pot fi încadrate și activitățile din contextul global al BEI. Apreciez observațiile raportorului Ivailo Calfin. A surprins foarte bine esența problemei uh, care a rămas uh, în lucru uh, la nivelul deciziei legislative ce trebuie să fie luată între Parlament și Consiliu. E vorba despre suma ce va fi introdusă în fondul de garantare comparativ, comparativ cu fostul CFM și cu viitoarele previziuni. E vorba de 29,5 milioane. Ar trebui să facem tot posibilul pentru a menține volumul de creditare la BI și să respectăm și ceea ce a spus domnul Hoyer, să rămânem cu o marjă de flexibilitate. Dar la ce, în CFM-ul de acum există foarte, foarte multe restricții. Și în lunile ce au rămas, luni de negociere, trebuie să fim foarte precauți, să găsim un compromis fin care să ne permită să respectăm liniile generale din cadrul financiar multianual, în același timp permițând BI să fie pe deplin operațională și să respecte toate obiectivele asumate în ceea ce privește, de exemplu, sprijinirea IMM-urilor, uh, investițiile străine directe și uh, combaterea schimbărilor climatice. Cred că ar fi util uh, să ascultăm o analiză a președintelui în ceea ce privește proiectele finanțate în Siria. Pentru că, iată, e foarte important să vedem cum s-a pus problema. E o situație rară în care bani din bugetul Uniunii Europene sunt utilizați uh, um, în Siria și e nevoie de garanție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Stolojan. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President, for coming with us today. I have just two questions. Mulțumim, domnule președinte, că sunteți astăzi aici. Am două întrebări. Ce se întâmplă cu industria nucleară, cu centralele nucleare, de fapt tot ceea ce ține de acest domeniu? Aveți astăzi proiecte legate de domeniul nuclear? Credeți că industria nucleară ar trebui să fie considerată eligibilă pentru creditarea la BI, pentru că există, uh, eu, pentru că mă scuzați, eu nu sprijin ideea că industria nucleară nu mai poate fi sprijinită pe viitor și de aceea mă interesează ce aveți dumneavoastră de spus. Și apoi, la anexa 3, în propunerea comisiei, e menționată Armenia ca stat eligibil pentru creditare. Dar eu cred că Armenia trebuie încadrată la anexa 2 ca și posibil candidat. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Baldachini are cuvântul. Grazie, sur president. Eh, punti eh, liniște. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am trei observații. Sunt malteză, europeană, dar mă simt și mediteraneană și de aceea propunerea venită din partea comisiei mă interesează foarte tare, mai ales anexa 1. M-a surprins foarte tare această anexă în documentele comisiei. Trebuie să nu uităm prin ce trece acum regiunea mediteraneană după primăvara arabă și toate celelalte evenimente. Eu cred că ar fi trebuit să ne dăm seama până acum ce înseamnă toate aceste evoluții. Din punct de vedere social și politic, întreg scenariul s-a transformat la sud de Mediterana, iar Malta a fost un stat foarte implicat. Poporul maltez este martor la tot ceea ce se întâmplă. Malta a fost mereu acolo, gata să ajute în timpul primăverii arabe, mai ales în ceea ce privește Libia. Uniunea Europeană suferă și ea uh, de pe urma evenimentelor uh, din Mediterana sau din Siria. E vorba de un număr de 2 milioane de refugiați care se află la ora actuală la frontiera Uniunii Europene istoria ne arată că trebuie să mizăm pe solidaritate, să construim solidaritatea și de aceea vă întreb, de ce încercăm să uităm ce ne arată istoria? De ce, de ce acum întoarcem spatele Sudului? Și aici fac prima observație fermă. Europa nu poate să uh, se comporte ca și când ar fi în regulă să întoarcă spatele acestor evenimente. În 2009 a fost vorba de o sumă de 8,7 miliarde de euro. Ar trebui să menținem cele două treimi pentru politica de vecinătate la sud de Mediterana și restul pentru politica estică de vecinătate. Nu putem să ne dezicem de, acest, uh, uh, de această obligație, pentru că uh, Practic, n-am respectat ceea ce s-a decis uh, la CFM. Și în ceea ce privește plafoanele la evaluarea la jumătatea perioadei, pe, uh, propunerea prevede 20% uh, pentru subregiuni și 10% pentru plafoanele regionale. Deci orice realocare la evaluarea la jumătatea perioadei poate fi percepută ca o amenințare Uh, la, la adresa ajutorării uh, celor din Sud. Și mi se pare că ar trebui să avem o atitudine proporțională. De aceea, fac o pledoarie. Vă rog frumos să uh, veniți cu propuneri corecte pentru uh, regiunea de la sud de Mediterana. Mulțumesc! Mulțumesc, dragă colega! Aș vrea să adaug două întrebări care nu reprezintă, ca să spun așa, subiectul principal al întâlnirii de astăzi, dar, domnule președinte, ați vorbit despre mărirea de capital pe care banca trebuie să o facă anul acesta. Și am fi dorit să știm care a fost impactul acestei măriri de capital estimările dumneavoastră vor fi confirmate? Apoi, în ce privește negocierile cadrului financiar multianual? Noi am reținut acest principiu al creării obligațiunilor de proiect. Un uh, proiect la care Banca Europeană de Investiții a contribuit într-o foarte mare măsură. Care este părerea dumneavoastră când uh, vor putea fi lansate aceste prime obligațiuni de proiect? Pentru că știm că anumite categorii de investiții depind de lansarea acestor obligațiuni. Aveți cuvântul, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să răspund cât mai bine cu putință și cu permisiunea dumneavoastră. Am să rog și pe doamna Barton să uh, mă ajute cu cifre. Mai întâi, domnule Calfin, dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul pe care ni-l uh, acordați dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Da, cred că și în domeniul bugetar avem nevoie de imaginație, mai ales atunci când ne ocupăm de o, un cadru financiar pentru șapte ani. În ce privește atitudinea statelor membre uh, față de anumite instrumente, atitudinea se schimbă foarte ușor. Și am uh, aflat că s-ar putea ca anumite poziții foarte uh, rigide uh, ar putea să devină mai flexibile în momentul în care vor fi fixate noile plafoane. De aceea eu vă sunt recunoscător pentru propunerile pe care le-ați uh, înaintat dumneavoastră. Noi suntem pe deplin conștienți de faptul că prioritatea pentru cei care au uh, pe umerii lor responsabilitatea creșterii economice și a creării de locuri de muncă nu este mandatul extern al BEI. Dar dacă permitem oamenilor politici să înțeleagă relevanța mandatului extern și cât de important este să putem să uh, îndeplinim obiectivele de dezvoltare ale mileniului, atunci deja considerăm că ne-am făcut o parte din treabă. Doamnă Plencovici, e adevărat că Acțiunile noastre trebuie să fie în deplină conformitate și coerență cu politicile europene. În ultimii doi ani am făcut eforturi uriașe, atât împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă, cu cei de la Comisie, de la Consiliu, mă rog, cu serviciile relevante de la Comisie, astfel încât să corelăm acțiunile pe care le facem pe plan extern și cu acțiunile pe care le desfășoară Comisia. Și gândiți-vă la un exemplu concret, Siria. Pe vremurile bune, băncile aveau acțiune proactivă în Siria și cred că am fost de mare ajutor. Am finanțat multe proiecte de infrastructură în Siria. Și acum am ajuns într-o situație în care investițiile noastre sunt întrerupte și sume mari de bani europeni sunt blocate acolo și a trebuit uh, un uh, efort eroic din partea Comisiei și a Consiliului ca să găsească o soluție, ca să poată să uh, deblocheze o parte din acești bani. Nu toți au fost deblocați. Uh, de exemplu, Banca Federală din Qatar încă nu uh, este foarte cooperantă, dar vreau să vă dau o dovadă uh, a cooperării foarte strânse dintre noi și celelalte instituții. Același lucru este adevărat și pentru Asia Centrală. Domnul Stolojan a vorbit despre Armenia, unde noi deja avem proiecte în curs de desfășurare și vom continua să finanțăm noi proiecte și acolo și în alte părți ale regiunii. De fiecare dată aplicăm aceleași criterii ca să putem să facem evaluarea adecvată și să vedem dacă tocmai aceste condiții sunt întrunite. Știm care ne este răspunderea în cadrul politicii de vecinătate uh, și în cadrul uh, parteneriatului oriental. Și credeți-mă că ne angajăm cu aceeași seriozitate și cu aceeași fermitate și în zona mediteraneană. Știm că sunt probleme mari de soluționat acolo. Activitățile băncii în zona Mării Mediterane sunt uh, uh, pe locul 2 în, în categoria priorităților. Și când am participat uh, la o conferință în primăvară cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar Internațional la Washington, eu am fost singurul reprezentant care a putut să spună noi ne-am îndeplinit angajamentele. Pentru că știți că mulți dintre partenerii noștri sunt campioni în a ridica fonduri, dar când se pune ă, problema ă, folosirii acestora pentru a-și atinge obiectivele, ei bine, ei sunt mai la coadă. Și cum spuneam, noi eram singurii care ne îndeplinisem toate obiectivele. Nu vreau să mă amestec în deciziile pe care trebuie să le iau oamenii politici. Noi suntem perfect conștienți de responsabilitățile pe care trebuie să ne le asumăm, atât în ce privește vecinii din est, cât și cei din sud și, în general, zona Mării Mediterane. Dar, din punctul meu de vedere, uh, întrebări cu privire la politica de vecinătate în sine, uh, aceste întrebări trebuie adresate comisarului de resort. În ce privește uh, calificarea, uh, eligibilitatea proiectelor pentru, din industria nucleară, eu aici nu pot să schimb mare lucru, va rămâne însă o decizie la latitudinea bordului de consilier al BEI, dacă aceste criterii în ce privește eligibilitatea industriei nucleare se vor schimba sau nu. Însă în domeniul energiei am stabilit o nouă serie de criterii de exemplu, să fie neutru din punct de vedere tehnologic, dar să fie o tehnologie um, um ambițioasă, spune vorbitorul. Dar uh, oricum este un document care a fost uh, dat publicității, uh, foarte transparent, toată lumea este la curent cu aceste noi criterii. Noi trebuie să ne întrebăm care va fi viitorul energiei nucleare în Europa. Trebuie să fie luată decizie la nivel politic, bineînțeles, însă putem să ne întrebăm cine și ce poate să facă în domeniul dezarmării sau al dezafectării fostelor uh, centrale nucleare. Noi nu avem nicio problemă cu finanțarea unor noi centrale nucleare, însă ne așteptăm la probleme uriașe și la nevoi de finanțare uh, incomensurabile Uh, pentru dezafectarea fostelor centrale nucleare care vor uh, ieși din funcțiune și credem că activitatea noastră va fi mai degrabă în acest domeniu decât uh, în direcția finanțării unor noi centrale nucleare. În ce privește întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, și mărirea capitalului propriu la care am avut recurs recent, Trebuie să vă spun că potrivit metodelor de evaluare pe care le-am pus la punct și le-am tot uh, uh, um, um, transformat, astfel încât le-am tot adaptat, astfel încât să corespundă cu ultimele evoluții de, la, de pe piață, uh, credem că am reușit să ne îndeplinim uh, obiectivele este o evaluare pe o perioadă destul de lungă, de aproximativ 9 luni. Da, întotdeauna există proiecte care încă nu au fost finalizate până pe 31 decembrie. Știți că în viața unei bănci 31 decembrie este o zi foarte aglomerată. Ar putea să fie 1 ianuarie, bineînțeles, dar uh, întotdeauna trebuie să vezi cum uh, uh, te echilibrezi între sfârșitul unui an calendaristic și urmă- începutul următorului. Întotdeauna trebuie să fii foarte bun în, uh, la capitolul planificare. A fost o întrebare foarte interesantă ce privește obligațiunile de proiect. Pentru că îmi dați voie să fac o observație. Noi ne-am uh, implicat în această inițiativă făcând eforturi uriașe și fiind foarte hotărâți. Suntem convinși de faptul că este un nou instrument, un nou instrument în cutia de unelte Um, pe care o deține banca. Însă trebuie să fie niște instrumente care să facă față concurenței cu alte instrumente de finanțare. Și trebuie să ne lansăm. Iată de ce atât Comisia cât și statele membre cât și banca au încercat să analizeze în profunzime acest proiect pentru a-l putea lansa. În sfârșit, S-a semnat ultimul mare acord în urmă cu câteva luni. Era vorba despre uh, proiectul Casta din Spania, un mare succes de piață. Și tocmai am încheiat proiectul uh, de uh, explorare offshore în apele teritoriale ale Regatului Unit, dar va fi pe o scară mai mică față de proiectul din Spania, deși și aici este vorba despre un proiect încrunat de succes. V în următoarea etapă va trebui să schimbăm criteriile pentru un, ca un proiect să fie eligibil la finanțarea cu obligațiuni de proiect. Următorul proiect se află în Italia, la Corniliano, și cei care au uh, competența să ia decizia de finanțare, uh, o vor face, dar, uh, cum spuneam, criteriile s-au modificat. Eu sper ca ei să ia o, o hotărâre înțeleaptă, pentru că este un proiect care merită. Pentru că dacă nu va avea loc acest proiect care este destul de mare, uh, nu vom mai avea un altul de aceeași învergură ca să avem un exemplu de bună funcționare a, a acestor obligațiuni de proiect înainte de alegeri. Domnule președinte, eu am mai fost la Parlamentul European în urmă câteva săptămâni și am subliniat cât de important era acest proiect. Um, interpretul se uh, corectează, nu eu, ci m-am bucurat de faptul că domnul Barroso a susținut această inițiativă în fața Parlamentului European în urmă cu câteva uh, săptămâni și sperăm că, cum spuneam, obligațiunile de proiect vor fi în continuare um, folosite pentru a finanța aceste proiecte de mare anvergură. Acum aș vrea să dau cuvântul colegii mele care va vorbi uh, mai mult despre Siria. Este vorba de un proiect de mai multe milioane de euro, dar nu avem decât 8,2 milioane garantate. Vreau să vă spun că este numai a treia oară um, de când uh, facem apel la această garanție. Am mai făcut-o cu Iugoslavia și cu Argentiva și modul în care lucrăm cu SEAE mă face să cred că vom mai face apel la astfel de instrumente. Nu știm când, dar sunt sigură că se va întâmpla asta. Très bien plus de demandes de parole. Foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc și colegii dumneavoastră. Foarte interesante intervențiile. Vreau să vă reamintesc calendarul. Mai multe dialoguri trilaterale, triloage vor avea loc pe 6 octombrie, pe 6 noiembrie, pe 26 noiembrie, pe 4 decembrie, eventual pe 18, chiar pe 24 în ajun de Crăciun, de ce nu? În sfârșit, după acest schimb de vederi, vom veți putea depuneți amendamente până pe 1 octombrie și apoi veți putea, vom putea vota pe 17 amendamentele. Două minute pentru a putea îl însoți pe domnul președinte al băncii și apoi ne întoarcem la voturi. La séance est reprise. Ne întoarcem la treabă, doamnelor și domnilor. Vicepreședinții pot să se așeze aici. Foarte bine. Începem cu raportul domnului Alexander Alvaro. Nu știu dacă cu toată, toată lumea a primit uh, lista de vot. Toată lumea, în afară de doamna Jensen, are și cartela de vot. Alexander, vreți să spuneți ceva? Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. 30 de minute, 30 de secunde. Acum și poate și după vot, atât cât se permite prin regulament, pentru că vreau să mulțumesc colegului Ian Mulder foarte, foarte mult. Îi mulțumesc pentru că a preluat uh, uh munca uh, în ultimele șase luni când am fost absent. Mulțumesc colegilor pentru că au fost extrem de constructivi, m-au ajutat, secretariatului mulțumesc, staffului, tuturor colegilor și gata, s-a terminat cele 30 de secunde. Și mai vorbesc după aceea, încă 30 de secunde după vot. Vă mulțumesc. Bien, alors, nous prenons donc... Foarte bine. Iată, avem lista de vot. Amendamentul 28. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 29. Trotman. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abțineri. Se adoptă. 31 devine caduc, ca și 32. Trecem la 33. Veider, da, raportorul este pentru. Cine este pentru? Pentru împotriva? Patru abțineri. Se adoptă. 34. Mulder. Raportorul este pentru. Pentru? Împotriva? Majoritatea pare să fie împotrivă, dar vom verifica la 34. Votul s-a deschis. Vă rog să votați. Sunt două persoane care au pus cartela, dar nu s-a înregistrat votul. Nu merge? Ați pus cartea de credit Ague, în mașină. Cardul. Să știți că am încercat și eu să plătesc uh, hotelul cu, cu altă carte de asigurări sociale. În sfârșit, n-a mers. Votul s-a închis acum. 10 pentru, 11 pentru, 22 împotrivă, abțineri, respins. 35. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 2, 3, 4, 5, 7. Sunt mai multe abțineri. 9. Dar se adoptă. 36. Artong. Pentru. Domnul Hartong nu e prezent. Împotriva.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 Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 39 a fost retras. 40. Pentru. Ah, mă scuzați, spune președintele. Suntem acoperiți până la 43 al doamnei Trotman. Pentru. Sept. Sept pour. Sept avec moi. Qui est contre? Pentru potriva. Abțineri? Respins. Mergem acum. A, citate. Monica.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 Trei persoane dorm în front. Doi. Două persoane. Asta e, am închis votul acum. Așadar, 17 pentru 15 plus 1 împotriva. Zero obțineri. Se adoptă așadar. La considerente. Compromisul 1 al raportorului pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem astfel la 6. Monica Holmeier pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Ajungem la șapte. Le gri. Pentru? Qui est con? 6, pardon. Je vous remercie. Abstention. Cine este împotrivă? Abțineri. Respins. 8. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Vă rog să votați. Iarăși două, două, două, două persoane dorm. S-a închis votul. 17 <laughs> pentru 15 împotriva se adoptă. Amendamentul 9. La fel. Nu, este caduc. Ca și 10 de altfel. 11. Le gri. Cine este pentru? Qui est contre plus de 8, abstention. Împotrivă, la fel, este respins. 12. Al doamnei Holmeier. raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Onze, douze, qui est... Oui, mais c'est moi, je me compte. Qui est contre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il faut, je, je vérifie. Euh... Vreau să verific, așa, la prima vedere pare că există, există egalitate. Deci, la amendamentul 12 am deschis votul electronic. José Voilà, le vot est ouvert. Il y en a un qui a disparu. Et il y en a deux qui dorment toujours. Le vote nu știu, un vot a dispărut, două persoane nu s-au trezit, votul s-a închis. 15 pentru, 17 împotrivă. Șaisprezece pentru, șaptesprezece împotrivă. Respins. Fără abținere. Bun. S-a respins amendamentul 12, trebuie să votăm amendamentul 13 al doamnei Trotman. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14. Pentru, împotrivă. O luăm de la capăt în sensul că votăm electronic la 14. E vorba de Macmillan Scott și alții. La amendamentul 14 s-a deschis votul. Votul s-a închis. De 18 pentru, 13 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Compromisul 2 al raportorului pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Îmi pare rău, dar asta e. Votul pare strâns. Bun. 32 de voturi exprimate, două voturi lipsesc, două se anulează așadar. Am închis votul și suntem la 18 la 13 se adoptă așadar. Acest compromis acoperă amendamentele de la 15 la 17, așa că trecem la 18 pentru împotriva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 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Goran Fern și alții. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm cum doriți. Votul e deschis, vă rog să votați. Patru persoane nu doresc să voteze, se pare. Nu vă lăsați. Încă o persoană a dormit. Göran his card inside the... Um, ah! So Ah, oui. Oui, oui, oui. L'endormi, c'est Göran. Bon, le vote est clos. Votul s-a închis. 17, 14 și la fel. Ca și data trecută avem cam aceeași majoritate. 21. Amendamentul 21 al lui Goran în două părți. Prima parte. Oui? Okay. Ah, alors, on, on vote d'abord l'amendement oral. Nu, votăm din nou amenda... la început amendamentul oral, spune domnul președinte. Nu. Facem altfel. În primul rând, textul cu amendament oral. Și dacă acesta este respins, textul fără amendament oral. În regulă? Foarte bine. Deci acum textul cu amendamentul oral. Raportorul nu apreciază asta, așa că votăm cine este pentru împotrivă, votul arată mereu la fel. Dacă doriți să verificăm, cum doriți. Bun, am respins partea asta. Acum textul fără amendament oral, ceea ce îl mulțumește pe domnul raportor. Pentru împotriva? Foarte bine, logic. Se adoptă. 22. Cine este pentru? Potrivă? Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abstention adopté. Du coup, ça couvre le 23 et le 30. Foarte bine, asta a acoperit 23 și 38 și atunci mergem la 24. Raportorul este pentru. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel, nimic nou sub soare se adoptă. Ca și la 25, presupun ce spuneți să votăm împreună 25-26? Pentru? Împotrivă? Il y a, des petits, il y a un ou deux petits changements. Je, je, je vérifie pour les deux en bloc. Hein. 25-26. Deci, 25-26, haideți să votăm electronic. Votez. Votez. Le vote est clos. Les mains s'annulent. Votul s-a închis și atunci avem 17 la 15. Aha. Nu era deloc clar inițial. Foarte bine. 27. Monica a cerut un vot pe părți. Întâi votăm textul fără cuvinte neither the co-legislator. Cine pentru? Monica ezită. Raportorul merge pe mâna Monicăi. Stați așa. Monica și-a dat seama de ce se întâmplă. E pentru, e pentru. Împotriva? Abțineri? Zero. Așadar, se adoptă textul cu eliminarea acestor cuvinte. Acum. Haideți acum să adăugăm formula respectivă, raportorul fiind pentru. Cine este pentru, întreb. Împotrivă. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Near the co-legislator. What does it mean? George. George is in favor. She has green light. He is in no. Da. George is in favor. George is in favor. Ok, donc tout, tout, le monde a voté, tout le monde a voté, tout le monde s'est... Toată lumea a votat, toată lumea s-a trezit din somn. 16 <laughs> pentru, 16 împotrivă. De fapt, da, 17 la 17 și atunci amendamentul este respins. Partea a doua. Da. Deci nu avem formula asta. Nu știu de fapt ce ne aduce asta în plus sau minus sau în sfârșit. Acum ajungem la votul final. Verificăm. Eu vreau să urmez pe raportorul din umbră. Cine are acest rol? Foarte bine. Vă rog să votați. Allez, votez encore. Voilà, tout le monde a voté. Tout le monde a voté, les, les deux s'annulent. 17 pour. 4... 17 pentru 14, de fapt 18 la 15. Se adoptă raportul. Felicitări! domnului raportor care dorește să mai ne facă un speech. Mulțumesc foarte mult. Am spus la început că o să vă mai acoperez încă 30 de secunde o întrebare, domnule președinte. S-a votat raportul. Mulțumesc tuturor și celor care au votat pentru și cei care au îndoiel și au votat împreună. În sfârșit, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule președinte, dacă se poate să cereți secretarului general să publice studiul din 2 septembrie unde figurează anumite dintre cifrele pe care le menționez eu aici. Deci, e vorba de a publica aceste date. Poate că și restul colegilor parlamentari și-ar uh, dori să-și facă o părere în acest sens. Deci, puteți să cereți la secretarul general să se publice acest studiu. Vă mulțumesc. Foarte bine, domnule raportor, o să transmit. Noi suntem uh, o casă a transparenței și nu cred că asta pune vreo problemă. Dacă nu, cerem sfatul NSA-ului. Monica. Am vrut să spun doar o, o propoziție critică. PPE-ul a votat împotrivă pentru că noi l-am rugat pe raportor să țină cont și de noile studii, ă, noile cifre din studiu. Și nu s-a întâmplat asta pentru că studiul ă, nu a fost publicat ă, pentru toată lumea. Ei bine, noi am fi vrut să se întâmple asta, am fi vrut să avem cifre actualizate, nu să ne prezentăm în public cu cifre din trecut care nu mai țin aparat de realitate. Și apoi, tot așa ca o declarație de vot, vreau să spun că mi se pare destul de dificil să uh, promovăm măsuri care nu ne ajută. Adică, statele membre, până acum, au ignorat faptul că noi votăm aici și nu s-au declarat nicicum dispuse să discute. Și tocmai de aceea e dificil să luăm uh, asemenea decizii pentru că, până la urmă, statele membre sunt de vină pentru că noi avem trei sedii. Deci nu Parlamentul își alege singur sediile. Da, e al 25-lea studiu despre cele trei sedii. Mi se pare că avem vreo șase sau șapte studii, dar nu sunt nici mai bune, nici mai rele. Mereu identifică aceeași, aceeași problemă, dar o identifică doar. Nu o schimbă, nu o corectează. Nu noi suntem răspunzători de asta, ci statele membre. Foarte bine, mulțumesc pentru aceste explicații. Nu aș dori să mai intrăm din nou în această dezbatere. Da, vom cere secretarului general că toate datele pertinente vor fi publicate, astfel încât plenarea să voteze în deplină cunoștință de cauză. Trecem acum, după ce felicităm pe raportor, trecem acum, vă spuneam, la raportul lui Giovanni Lavia în ceea ce privește Fondul de Dezvoltare Rurală. Toată lumea are lista de vot? Așadar, începem cu un compromis 1. Ați primit textul și nu-l citeți. Cine este pentru? Împotriva? nimeni abțineri, se adoptă. 6. Lion pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem direct la 8 Amendamentul lui George Lyon. Cine este pentru? Și la 8? Mm, numai 7 e acoperit, după părerea mea. Bun. Deci suntem acoperiți la 8. Dacă așa ziceți. Amendamentul 2 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Grupul socialist și GUE. Abține, deci. Se adoptă. Bun. Restul... Vreau să vă spun că George Lyon a retrasat amendamentele sale ca și raportorul vot final electronic acum. Toată lumea a votat, foarte bine, bravo. 31 plus 1, 0 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportorului nostru. Așadar, nu mai sunt alte voturi. Bine. Uh. Giovanni. Giovanni? Ce se întâmplă cu bugetul comisiilor? Nu. C'est pour les autres institutions. Euh, qui c'est qui parle pour Derek Bourgon? Cei care vorbesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Edit? Eu reprezint punct de vedere este vorba despre un transfer de 150.000 de euro și nu avem niciun fel de problemă, deci vă rog să votați pentru. bien. Qui est pour le virement Cine este pentru acest transfer bancar? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. Transferul bancar a fost adoptat. Acum, putem să revenim la ordinea noastră de zi, dând cuvântul Iutei pentru punctele 11 și 12. Poate le pot prezenta la un loc. Ja, vielen Dank. Ähm, wenn ich dann aufgerufen werde... Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. E vorba iarăși de agenții. E vorba de Agenția pentru Căile Ferate și aici trebuie să facem un uh, aviz. Știm că Comisia a prezentat uh, cel al patrulea pachet feroviar și acum a început procesul legislativ la Comisia TRAN. Agenția pentru Căile Ferate este parte a acestui proces. Trebuie um, schimbat regulamentul de bază, iar Comisia a oferit agenției noi uh, prerogative. Procesul încă nu e finalizat și de aceea, în ceea ce mă privește, cea mai importantă solicitare către Comisie, ce frumos ar fi dacă Comisia m-ar și asculta. Dar poate că e ceva mai interesant acolo. Deci, președintele revine. I-am dat cuvântul Iutei Haug. Iuta Haug. Așadar, pentru comisie, aș vrea ca la finele procedurii legislative să avem uh, un bilanț financiar revizuit. Pentru că se prea poate ca la final agenția să primească mai multe sarcini și bineînțeles că are nevoie de personal. Dacă nu, comisia trebuie să revin asupra subiectului și să ne ofere un alt formular financiar. Și apoi mă refer la tratamentul general aplicat agențiilor, și anume organigrama, dotarea cu personal. Bineînțeles, sunt de acord să spunem că pe măsură ce primesc uh, uh, sarcini noi, putem să spunem că uh, un procent pe an trebuie să fie prevăzut pentru aceste agenții, dar nu pentru redeployment. Respingem asta și tocmai de aceea noi nu credem că este înțelept să să reducem la agenții cu câte un procent de fiecare dată. De asemenea, ar trebui ca Comisia să afle că noi nu vom permite ca uh, această regulă de 1% pe, de care ne-am lăsat convinși să vizeze personalul care, prin taxe și care e finanțat din uh, impozitele Uh, percepute de agenții, la agenții, cu care se finanțează agențiile. Știm că aceste agenții aduc uh, servicii în numele întreprinderilor și întreprinderile sunt îngrijorate deoarece Comisia încearcă acum să intervină și să facă reduceri uh, din organigramă. Ei bine, eu am discutat cu cei de la EADS Aici deja nu mai vorbim despre Agenția Căilor Ferate și, în fine, discutând săptămâna trecută cu cei de la EADS, am aflat foarte, foarte clar că tot ceea ce se întâmplă aici în materie de transport aerian e periclitat din cauza faptului că agenția care oferă certificările la Köln nu este în măsură să acționeze rapid și să respecte cerințele industriei. Îmi pare foarte rău, păi dacă asta e situația, noi ne străduim aici degeaba pentru că vrem să sprijinim industria, dar uh, de, al, de, cealaltă, de cealaltă parte punem bețe în roate, intervenind la nivelul tabloului de personal al agențiilor. La agenția căilor ferate e la fel. Și această agenție oferă certificări, e o agenție responsabilă de siguranță și dacă uh, răpim această posibilitate de la ERA de a uh, acționa într-un mod rapid și competent, atunci le subminăm celor de acolo activitatea întru totul. Deci nu se poate așa ceva. Tocmai de aceea eu am depus un uh, amendament care spune că uh, trebuie să existe un comitet de conducere avem un grup de lucru și o abordare comună și acolo am spus în felul următor. Nu trebuie ca în toate uh, consiliile de conducere să fie reprezentate toate statele membre. Știm că la Agenția pentru Căile Ferate se întâmplă asta, dar în loc, uh, dar în loc să meargă, de exemplu, um, dar decizia, mă scuzați, ca uh, în loc de doi reprezentanți ai comisiei să meargă acum a patru, mi se pare total ne la locul ei. Pentru că de fiecare dată când discutăm despre agenții și eficientizare și o posibilă reducere a uh, Uh, bugetului pentru agenții, este important să știm un lucru. Toate agențiile trebuie să suporte costurile de reuniune ale uh, consiliilor directoare. Cu cât uh, trimit mai mulți oameni acolo, cu atât uh, sumele organizării acestor reuniuni cresc, cu transportul, cu cazarea și așa mai departe. Deci doi oameni de la comisie la aceste reuniuni este arhi suficient. Cam atât în partea mea în ceea ce privește Agenția pentru Căile Ferate. Cu privire la OAREC, nu știu de ce avem doar un raport din proprie inițiativă. Nu avem legislație aici. E vorba doar de evaluarea OAREC. Dar trebuie să vedem cum a fost uh, construită OAREC. Cu nimic, pentru că statele membre au luptat foarte mult împotriva proiectului, eu am participat activ la, la discuție, deci statele membre au fost extrem de uh, potrivnice și În cele din urmă, OAREC nu este nimic altceva decât administrația. Trebuie să creeze o rețea pentru autoritățile naționale de reglementare, pentru tot ceea ce înseamnă uh, comerț electronic. E o agenție foarte mică, cu 16 oameni, cu vreo 3, finanțată cu vreo 3,5 milioane de euro. Dar bineînțeles că trebuie să îndeplinească toate condițiile unei agenții independente. Iar acest lucru este o absurditate. Mie mi se pare că e o prostie să dizolvăm AREC și să nu mai permitem să fie agenție, pentru ca mai apoi să facem ca rețeaua aceasta să Ă, nu mai poate fi administrată. Mie mi se pare că nu ar fi bine. Sigur că alternativa care este? Alternativa este cea oferită de comisie de a schimba temeiul juridic și de a avea o agenție pentru toate cele 28 de state, pentru toată Europa, o agenție pe deplin independentă, care să se ocupe de rețele, dar ă, problema este că acum avem pur și simplu un corp administrativ care e în măsură să facă ceva doar în măsura în care implică activități secretariale. Eu sunt de părere că OAREC e un proiect care trebuie să se întoarcă la comisie. Mulțumesc, doamnă raportor. Dominic Richeder să să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun câteva cuvinte despre Agenția Europeană Feroviară, un subiect la care țin foarte mult. Mai întâi vreau să-i mulțumesc Iutei pentru raportul său, unde exprimă mai multe motive de îngrijorare. Aș vrea însă să reamintesc două elemente pentru cei care nu sunt la curent. Cel de-al patrulea pachet feroviar uh, a trecut în prima lectură și a doua lectură probabil că va reveni următorului uh, Parlament. Și între cele două a avut loc, ca să spun așa, această revoluție la Agenția Feroviară Europeană. De fapt, este vorba despre niște modificări de natură tehnică și ne așteptăm să existe un acord între Parlament și Consiliul. Însă, acest pachet tehnic schimbă și perimetrul de acțiune și uh, responsabilitățile agenției feroviare. Acum este o agenție de normalizare, agenție de consiliere și de studiu pentru comisie. Acum se propune să devină o agenție care să imită certificate pentru toți operatorii feroviari, pentru tot materialul rulant, pentru tot materialul de securitate care există. Deci, practic, o agenție care să controleze toate agențiile naționale. În plus, și o agenție care se includă un centru de cercetare și se mai acordă și o serie de alte misiuni, pe, acolo listă nu o să vă dau acum. Comisia ne cere să reducem numărul angajaților, așa cum spune și Iuta, și apoi să se creeze 27 de posturi suplimentare, ca o glumă proastă. Comisia de Transporturi care se ocupă de acest dosar, a tras semnalul de alarmă și a tras atenția Comisiei Europene asupra faptului că anexa bugetară uh, la acest regulament uh, era uh, imposibil de acceptat. Noi nu credeam că cu un asemenea buget agenția și va putea îndeplini misiunile cu atât mai mult cu cât acum îi se vor da răspundere în domeniul menținerii securității sistemului feroviar. Deci există o lipsă totală de adecvare între bugetul alocat în fișa financiară, cum spuneam, și uh, atribuțiunile, noile atribuțiuni ale acestei agenții feroviare. Deci avem o veritabilă problemă și suntem într-un adevărat impas din punct de vedere bugetar cum spuneam, această lipsă de uh, logică când ne uităm la sumele propuse în fișa financiară și noile sarcini care ar trebui să revină agenției. Problemă financiară, problemă legislativă și eu vă propun că dacă anexa financiară nu va fi modificată, să renunțăm pur și simplu la modificarea mandatului ERA și să punem stop cel de-al patrulea pachet feroviar pentru că atunci celelalte regulamente în ce privește interoperabilitatea și securitatea transportului vor deveni caduce mm, de la sine. Mulțumesc, mulțumesc doamnei raportor, mulțumesc lui Dominic care ne-au demonstrat că sunt uh, um, niște dosare foarte importante. Pentru aceste două dosare avem cam același calendar în ce privește Comisia de Bugete, termenul de limită 7 octombrie, orele 17, votul pe 17 octombrie și în ce privește votul la ITRE, e prevăzut pentru reuniunea de pe 4-5 noiembrie și pentru Agenția Feroviară, votul la Comisia de Transporturi este pentru 26 noiembrie și pentru plenară încă nu știm. Mulțumesc, doamne raportor! Trecem la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi a colegului nostru Plencovici, în ce privește mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare uh, în avantajul comunității Valencia. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cum nu beneficiez de interpretă în limba croată, voi prezenta acest raport în engleză. Este unul din acele rapoarte care uh, solicită mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, 630 de disponibilizări în mai mult de 140 de întreprinderi prezente în comunitatea Valencia. Aceste companii, din cauza mondializării, Uh, nu mai sunt uh, rentabile în domeniul materialelor de construcții, a uh, și prin urmare această regiune din Spania a fost foarte afectată pentru că odată cu închiderea întreprinderilor s-au pierdut și multe locuri de muncă. Practic vom acoperi jumătate din costurile totale estimate ale um, pierderilor înregistrate de această regiune. Comisia Europeană a reacționat foarte repede imediat ce a primit solicitarea din partea autorităților spaniole. Uh, practic au primit-o numai cu câteva luni, luna aprilie, și Comisia a propus uh, Parlamentului European și Consiliului să adopte o decizie uh, Uh, în urmă cu câteva zile, pe 16 septembrie, și acum așteptăm să se ia o hotărâre la Parlamentul European. Este un proces decizional bine cunoscut de membrii Comisiei de când s-a stabilit fondul de ajustare la globalizare. Eu, în calitate de raportor, vă sugerez să votați pentru această propunere permițând astfel uh, uh, reintegrarea pe piața muncii și finanțând cursuri de uh, recalificare pentru um, lucrătorii spanioli din comunitatea Valencia care și-au pierdut locul de muncă. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc secretariatului care m-a ajutat să pun la punct acest raport. Mulțumesc. Raporteur. Vă mulțumim, domnule raportor. Nu sunt întrebări, nici observații. Atunci amintesc faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor la raportul domnului Plenković este uh, data de 1 octombrie. Votul ar trebui să aibă loc pe 17 octombrie și la noi și la Comisia de Ocupare. Foarte bine. Revenim acum la problemele bugetare. Anjensen, Jensen, ne faceți un rezumat în ce privește bugetul 2014 după reuniunea coordonatorilor, așa foarte rapid ca să ne informați. Yes, thank you, Chairman. Um... domnule președinte. Mai mult de o mie de amendamente au fost depuse de la comisii, grupuri și colegi. Au existat negocieri între grupurile politice și acum ne apropiem de un acord în ce privește plățile. Probabil că abordarea generală va fi următoarea, și anume să nu se meargă peste acea linie. Am avut discuții chiar și astăzi cu Comisia Europeană și cu Consiliul în ce privește situația plăților. Se mai pune în continuare întrebarea legată de plăți. Situația e în continuare blocată. Trebuie să avem încredere în comisie când ne spune că stați așa, nu vă speriați, acest bulgăre de zăpadă ne amenință, dar comisia ne spune să stăm liniștiți. În ce privește angajamentele, S-a primit o scrisoare de modificare, amendment letter de la Comisie, care menționează acordul pe care la care l-am ajuns că privește cadrul financiar multianual și că se vor da mai mulți bani pentru cercetare, educație și inovare în 2013. 14. Deci acești bani vor sosi atunci și alți bani vor fi preluați de la ITER și energie, ITER și energie. De asemenea, alte aspecte tehnice sunt abordate, însă cred că vom putea avea un uh, fel de pachet de acord între grupuri ce privește capitolul 1A, politică de creștere, iar, politica, iar scrisoarea de la Comisie arată că există mai multă marjă de manevră în acest uh, loc, dar mult mai puțină marj, marjă de manevră pentru uh, fondurile structurale. Și apoi trebuie să vedem ce facem cu instrumentul de flexibilitate și banii de care are nevoie Cipru. Fondul pentru persoanele defavorizate un acord în acest sens. Se preconizează, nu am primit amendamente cât privește PAC și apoi ce privește JAI și politicile aferente și politica culturale. Și aici cred că se poate ajunge la un acord. Apoi eh, mai există discuții legate de acest capitol 4, titlu 4. De obicei, în acest cadru suntem destul de circumscriși, avem probleme pentru că există probleme și sunt E vorba de niște dorințe ale grupurilor care nu pot fi satisfăcute, cum ar fi cele pentru Palestina și atunci trebuie să vedem ce instrumente mai pot fi mobilizate, inclusiv pentru politica externă, pentru a putea rezolva aceste situații. Un buget de asemenea foarte, foarte strâns pentru administrație, dar asta depinde de ce hotărăște Curtea de Justiție. Lucruri care se deliberează chiar în acest moment, se pare că Consiliul va pierde această cauză în fața Curții de Justiție? Este vorba despre salariile 2011-2012 conform uh, acordului. Asta înseamnă că va trebui să găsim bani și aici și asta s-ar putea să nu fie pe placul uh, mai multor uh, dintre instituțiile noastre. Iată ce ne așteaptă. De asemenea, se dorește ca uh, un alt reprezentant uh, să meargă de la politică externă să fie considerat la capitolul administrativ și asta înseamnă iarăși modificări la buget. O altă problemă care îi preocupă pe mulți colegi parlamentari uh, este problema proiectelor pilot și al acțiunilor pregătitoare, pentru că e vorba de o lipsă a temelui juridic, e vorba de proiecte noi, pentru care deci nu avem încă o bază juridică sau un temel juridic și pe care încă deci le testăm E vorba de un pachet, până la urmă, de idei pe care noi le compilăm, le adunăm de la diverse grupuri. Fiecare propune anumite praguri și niște intervale în cadrul cărora ne putem mișca și eu zic că se pot găsi soluții pentru a putea mulțumi majoritatea celor ce își doresc ce își doresc, uh, bineînțeles că trebuie să poate să fie și fezabilă toate aceste lucruri. Așadar, noi putem uh, să încercăm să fim uh, avocații acestor uh, dorințe exprimate aici. În orice caz ne pregătim, ne pregătim pentru ce se va întâmpla săptămâna viitoare și se va vedea că Parlamentul joacă conform regulilor jocului hotărâte pentru următoarea perioadă de programare. Ne-am pus de acord asupra acestor lucruri, dar chiar dacă nu ne-am pus de acord asupra și n-am votat asupra cadrului financiar, dar uh, cred că jucăm uh, cinstit, fair play și nici măcar nu cerem prea mult. Mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră și echipelor noastre pentru că au făcut o treabă excelentă și cred că suntem foarte, foarte aproape de o soluție comună și sper că votul care va avea loc nu va fi prea greu de, de, de efectuat. Mulțumesc, An. Așa cum a spus, cum ai spus și tu, An, se negociază acum la nivelul comisiilor, se negociază bugetele respective. Cât privește bugetele instituțiilor, ea a progresat foarte mult, Monica. Așa, pe un val de unanimitate, a vorbit și cu George Lyon. Ce ne se întâmplă cu bugetul? Bugetul Parlamentului, pe scurt. Wir haben eine foarte repede, domnule președinte, noi am ajuns la un numitor comun împreună cu uh, biroul și anume avem o reducere cu 3,3 milioane la personal și uh, prin transferuri putem să rezolvăm anumite probleme deja la finele acestui an, iar în ceea ce privește costurile cu calculatoarele, uh, deci PC-uri și tehnologie modernă IT, putem să economisim mai bine de 2,5 milioane și am făcut și un pas mai puțin plăcut și anume suntem de părere că în anul viitor numărul delegațiilor uh, va putea scădea astfel încât să se facă o reducere de 1,3 milioane, în total așadar 7 milioane de euro. Parlamentul având uh, față de alte bugete o creștere doar mică-mică. Noi am uh, Uh, prevăzut mai multe măsuri în așa fel încât cel puțin o parte a riscurilor ce ar putea apărea după o sentință la CEJ să fie acoperite direct în acest buget. Mai ales că riscul este atât de mare și nu am vrea ca în decembrie să ne trezim fără niciun fel de garanție în cazul în care vine prima sentință. Așa că din acest motiv am fost cu toții de acord că nu e uh, de bun simț să ne lăsăm nepregătiți pentru luna decembrie. Mai ales că costurile de personal sunt foarte importante și Consiliul a trasat o anumită marjă, dar acea marjă este o vrăjală. Și dacă nu suntem prevăzători măcar parțial, cu transferuri și așa mai departe, să știți că vom ajunge într-o situație uh, total nefezabilă. Și mai e un aspect unde am uh, restructurat iarăși propunerea comisiei. E vorba de uh, abatement rates. Acestea au fost uh, scăzute, dar uh, noi le reinstaurăm. Consiliul a vrut o reducere totală, noi le-am reinstaurat în ceea ce vește costurile pentru siguranță și uh, reprezentanții speciali, am vrea să inițiem o discuție în colaborare cu cei de la AFET, AFET să vedem dacă putem să rezolvăm problema acum sau de-abia peste un an de zile. În rest, domnule președinte, n-aș vrea să intru acum în detalii, dar cred că uh, mai avem foarte multe de discutat cu uh, Consiliul. lipsește marja. Acesta este butoiul uh, cu pulbere și problema este că riscăm să nu ne putem finanța și tocmai de aceea discuțiile ce vor urma vor fi extrem, extrem de încărcate. Nu mă îndoiesc. Nu mă îndoiesc nicio clipă. În orice caz mă bucur că sunteți bucuroasă. Bun, observații nu. Vreau să completez nu, Haider a cerut cuvântul. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc. V-am cerut uh, cuvântul pentru a face o mică observație în legătură cu întâlnirea de mai devreme. Sunt puțin îngrijorată pentru că am senzația că nu se spun lucrurile pe șleau. Săptămâna trecută, săptămâna viitoare, va trebui noi, Comisia Buget, să luăm o poziție, nu numai față de angajamente, ci și față de credite, de, de, de plăți. Însă, socialiștii nu știu cum o să voteze încă, nu știu încă, pentru că noi nu știm încă care este situația. Ne-am întâlnit cu comisarul, ne-a dat niște cifre, unele sunt mai clare, altele nu sunt clare deloc. Și Consiliul nu știm nici el ce, ce, ce ne spune. Consiliul ne spune doar că se vor plăti facturile, asta e tot. Dar ce e asta, poker? Cred că trebuie să avem o altă strategie. Ce vom face la urma urmei? Dacă vrem să dăm dovadă de seriozitate, trebuie să nu cedăm cât privește plățile. Și atunci când e vorba de plățile de eh, anul acesta care nu vor putea fi efectuate, se vor face aceste plăți în viitor, nu îi se spune nimic. Și din ce cazul nu ne se spune nimic? Pentru că nu există voința în acest sens. Ce se va întâmpla? Plăți în plus? Ce cifre vor fi reținute până la urmă? ale Comisiei, ale Consiliului, am pierdut jumătate de miliard, nu știm nimic, nu avem informații. Cum putem să lucrăm în condițiile astea? Mulțumesc, Aida. Bun, așa cum a spus colega noastră, termenele acum sunt extrem de strânse. Următoarea ședință a coordonatorilor este prevăzută pentru ziua de luni, între 4 și 6 după masă. Avem o sală și votăm amendamentele la Comisia Buget miercuri și joi, pe două zile. Deci, Uh, pe perioada două zile și vreau să cer colegilor să vină la vot. Însă ce ar, ce ar fi de dorit ar fi ca raportorii și cei din umbră și coordonatorii să își fixeze dinainte o strategie și să se pună de acord asupra strategiei respective și asupra celorlalte elemente din acest acord, astfel încât secretariatul să poate să se pregătească la timp pentru vot. Uh, vor exista multe voturi, zeci de voturi, chiar dacă vom avea și voturi pentru amendamentele de compromis. Deci o pregătire este bună pentru toată lumea și atunci raportorii sunt cei care trebuie să iasă la rampă. Eu vă stau la dispoziție, însă în ultima instanță raportorii și cei din umbră sunt uh, cei uh, care sunt îndrituiți. A doua observație. punctele 5, 6 și 7 de la ordinea de zi. Mi s-a cerut lămurire în acest sens. Giovanni a plecat, însă ce aș putea să spun pe scurt? Celelalte bugete rectificative pe 2013 pun probleme. Teamă cel legat de cadrul financiar multianual. E vorba de a doua tranșă din DAP 2, DAP 8 acum, faimoșii sau faimoasele 3,9 miliarde, așa cum a spus ministrul de finanțe lituanian, deci de la președinție, a spus că își va onora angajamentele legale și că săptămâna viitoare președinția lituaniană, deci, care va care s-a întâlnit, de fapt, deja cu Comisia Buget, ne-a dat asigurări cum că da, situația se va rezolva și se va da curs uh, cerințelor sau solicitărilor Parlamentului nostru. Iată la ce s-a angajat uh, președinția lituaniană, să vedem și să sperăm că așa se va întâmpla. În plus, mai avem încă trei alte amendamente, cel puțin trei, mă refer la amendamente ale bugetului, ale bugetului care uh, produc efecte diferite. În primul rând, la numărul 6. E vorba de încasări. La 6, Comisia observă că resursele proprii tradiționale, adică taxele vamale ale Uniunii, vor scădea în 2013 față de prevederile efectuate anul trecut. Așadar, Asta va însemna că în mod automat și practic printr-o logică matematică, o creștere a resursei genei, care, prin definiție, trebuie să compenseze pierderile de la celelalte resurse. Să compenseze pierderile față de estimările inițiale. Bugetul oricum trebuie să fie în echilibru și să fie, deci, executat în echilibru, așa cum s-a și votat de altfel. Iar asta ce va însemna? O creștere de 2 miliarde, a contribuției pentru 2013. Iată care sunt consecințele politice pentru miniștrii bugetelor. Deci trebuie să finanțeze 3,9 plus 2,7 miliarde. ca să compenseze aceste taxe vamale în uh, scădere. Nu vă va uimi faptul că la prima rundă uh, trilaterală, entuziasmul uh, nu a fost uh, dominant. Monica vă poate explica mai multe. Apoi, bugetul rectificativ cu numărul 7. Da, trecut am făcut aluzie la aceasta, acest aspect. Este vorba de un buget consacrat cererilor făcute de trei țări pentru a compensa promisiunile lui Van Rompoi în noaptea de 8 februarie 2013, când s-a ajuns la acordul privind CFC uh, și deci e vorba de propuneri care până la urmă nu pot fi onorate. E vorba de trei cecuri pentru aceste trei țări, uh, linia bugetară preconizată inițial uh, era provenită de la British Rebate, situația este puțin complicată. Și atunci acest buget rectificativ încearcă să închidă acest dosar. Raportorul consideră că asta uh, ține clar de CFM și Asta va trebui să, deci, să se voteze împreună aceste lucruri. Deci bugetul acesta rectificativ trebuie votat împreună cu cadrul financiar multianual. Și mai avem încă un buget rectificativ nouă, care este de fapt mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru indemnizarea pagubelor provocate de inundații, mai cu seamă în Germania, dar și în Austria, mi se spune, și cred că și în alte țări. Cam la 400 de milioane de euro se ridică acest fond, iar fondul că de fapt vom depăși acest plafon, dar asta nu face decât uh, să complice și mai mult negocierile cu Consiliul, pentru că e vorba de 400 milioane care trebuie găsiți, la care se adaugă 3,9 plus 2,7 pe care am menționat de la bugetele uh, menționate rectificative. Acum, cât privește calendarul nostru propriu, coordonatorii lunea viitoare, votul amendamentelor în integralitatea lor pe parcursul a două zile, dacă reușim într-o zi jumătate și mai bine, și apoi, pe moment, nu ne pierdem, nu pierdem din vedere obiectivul de a încerca să votăm uh, la Strasburg 2, adică miercuri pe 23 octombrie, atât acordul interinstituțional, cât și regulamentul privind uh, cadrul financiar multianual, iar votul nostru în plenară asupra bugetului 2014 va avea și loc probabil, plus bugete rectificative conexe și probabil de asemenea uh, alte regulamente importante care sunt legate de ceea ce finanțează cadrul. Să nu uităm că rezoluția noastră privitoare la cadru spune că vom supune la vot acest cadru financiar multianual cu două condiții. În primul rând, acești 3 uh, miliarde, 9 și apoi garanția că nu vor exista obstacole în ce privește acele regulamente legislative care au un impact legislativ semnificativ. Politica agricolă, respectiv politica de coeziune. Pentru politica de coeziune am aflat ieri și de dimineață, acum, astăzi, că s-au terminat trialogurile și că s-ar fi ajuns la un acord politic. Iată, n-ar mai fi obstacole la ca agricultură. Iar cât privește coeziunea, încă mai sunt probleme politice mari care încă n-au fost rezolvate, mai cu seamă acea condiționalitate macroeconomică, precum și rezerva de performanță. Două subiecte în continuare în dezbatere și în negocieri. Uh, senzația mea, pur personală, este că uh, se va ajunge până la urmă la un compromis pozițiile sunt diferite, chiar divergente, însă nu ne speriem noi, avem experiență, e vorba de trialoguri și putem să și ghicim dezvoltământul. Nous allons vérifier, bien entendu. Vom verifica în zilele următoare. Sunt convins că vom ști mai multe săptămâna viitoare și atunci președintele Parlamentului va hotărâ dacă ține la grupul de contact dacă soluția la care s-a gândit în caz de blocaj și anume să convoace o întâlnire între președinții celor trei instituții este utilă sau nu și conferința președinților va confirma sau va modifica data pentru acest vot, care teoretic este a doua sesiune din luna octombrie. Întrebări? Nu? Foarte bine. Ne mai rămas un punct despre imobile. Monica. Vielen Dank. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru prima dată am o problemă adevărată. Doamna Prețebo și cu mine Nu, doamnă Prețeu, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mă sprijiniți într-atât. A fost trecută cu vederea intenționat Comisia pentru Bugete de data aceasta. E o grosolănie, mai ales că e vorba despre sume foarte mari. E vorba de închirierea unor spații, chit că de un an de zile am încercat prin e mail și aici vreau să-i mulțumesc iute Haug, și că, chit că s-a încercat clarificarea problemei. Iuta Haug m-a ajutat foarte mult în ceea ce privește uh, AEB. Ei bine, astăzi vom putea face un aviz, dar să știți că în această situație chiar a trebuit să fiu fermă. Vreau să vă arăt doar câteva exemple care m-au, făcut, care mi-au scos peri albi. Închirierea s-a făcut pe câte un etaj și uh, s-a încercat o uh, separare a etajelor în așa fel încât să interpretăm că există venituri la agenție care, de fapt, nu țin de bugetul european. N-ați înțeles nimic? Nicio problemă. Chiar nu-i nimic de înțeles, e o absurditate. Ceea ce s-a întâmplat aici este o grosolănie. Nu știu în ce măsură putem să permitem asta vreunei agenții. Dacă trecem așa ceva cu vedere, atunci ne facem bagajele și plecăm, renunțăm la Comisia pentru Bugete. Dacă pe viitor vom permite ca într-un etaj, care oricum e împărțit pe trei părți, să existe uh, o parte închiriată și apoi pentru fiecare parte închiriată să fie plătit uh, câteva mii de euro pentru un consilier, atunci unde ajungem dacă se face asta pentru fiecare etaj în parte? Mai ales dacă subînchirierile sunt de când? Parcă din 1 februarie, nu știu, n-am uh, toate datele acum în față a doua sub închiriere de la jumătatea lui februarie, a treia din martie și a patra parcă cumva în august. Nici măcar nu ne-a fost uh, numită data explicită. Cifrele nu corespund realității. Cifrele pe care le-am primit noi pe pagina 1 se reiau la pagina 14, dar acolo apar absolut întâmplător câțiva metri pătrați în plus care au fost închiriați și uite așa, noi nu știm aproape nimic. E foarte important să fie calculat fiecare metru pătrat. Ei bine, în acest context, vreau să rog Comisia să spună cum trebuie să arate o notificare, pentru că noi știm că am încercat să obținem o notificare, dar degeaba. Noi am adresat întrebări clare și ferme, dar este foarte clar că uh, regulamentul nu a fost respectat, uh, s-a acționat pe lângă regulament și asta în mod intenționat. Era nevoie de o notificare, dar nu s-a făcut nicio notificare. Nu știu de câte ori uh, uh nu am respins eu uh, asta. Petra Zaltzman, colega mea pe care o știe toată lumea, la un dat a făcut un, o criză de nervi și a trimis un e-mail extrem de enervată. Uh, am vrut să se, să se facă notificare, am spus-o și în decembrie și nu s-a întâmplat nimic, chit că în decembrie am retrimis uh, scrisoarea și iată că apoi în februarie, fără niciun fel de notificare, uh, au fost uh, închiriate anumite spații. Dacă calculăm asta, ne dăm seama că avem de-a face cu cea mai scumpă clădire din istoria Uniunii Europene, care a fost închiriată vreodată. Se depășește orice sumă la metru pătrat. un metru pătrat pe aici e 250-280 de metri pătrați și la Bruxelles nu e ieftin. În Franța uh, a fost uh, foarte ieftină agenția pentru medicamente față de ceea ce se întâmplă aici, cu 800-900 de, de euro metrul pătrat. Este ridicol. Vom avea foarte multe întrebări adiționale și eu sunt de-a dreptul oripilată că se poate face așa ceva și eu, în calitate de raportor, am fost trecută cu vederea de fiecare dată. Cumva ei și-au imaginat că totuși pot să nu mă notifice. Eu cred că e bine că există procedura de notificare, e bine că verificăm totul, că facem un control și mulțumesc pentru faptul că am fost uh, sprijinită. Mulțumesc uh, colegei mele pentru faptul că și ea a făcut o serie de interpelări, dat fiind că uh, Mm, documentele care ne-au parvenit au fost lacunare, au fost uh, absolut inacceptabile. Nu pot decât să vă mărturisesc că acest dosar nu este nici de cum unul amuzant, ci va deveni și mai dificil. Da, este autoritatea uh, europeană bancară. Sunt poate niște bancheri care fac exact asta. Uh, le-o trag oamenilor, ca să spun așa. Suzana. Mulțumesc. Și eu pot să spun cam același lucru și trebuie să mulțumesc doamnei raportor pentru colaborare. Cred că cel mai important lucru care trebuie afirmat aici este că întotdeauna am fost informate în întârziere și nu am putut decât să acționăm retroactiv. Nu cred că așa ar trebui să uh, fim tratate. Și mă tem, mă întreb ce se va întâmpla pe viitor, pentru că ni s-a spus că au încercat să semneze și alte contracte de închiriere și vor să lanseze o procedură de licitație pentru chirie. Deci aș vrea să primesc mai multe detalii în ce privește viitoarele uh, licitații, pentru că ar trebui să se mute în 2015. Deci destul de repede. Nu știu dacă vor vom fi înștiințați, dacă vor trebui să uh, plătească niște amenzi, probabil că vor fi niște clauze acolo, niște clauze încălcite în aceste contracte și până la urmă va trebui să plătim foarte mulți bani pentru că plăcăm din sediul respectiv, deci ar trebui să prevenim acest lucru. Agenția trebuie să respecte regulile înainte de 2015 și este cu atât mai important cu cât uh, este o agenție responsabilă pentru activitățile bancare, deci ar trebui să respecte regulile. Mulțumesc și eu trebuie să recunosc suntem uluiți de ceea ce se întâmplă la Londra, tocmai la Londra, unde și așa totul e scump. Monica, noi vom proceda așa cum ai propus. Mai întâi vom face un aviz, apoi, în timpul procedurii bugetare, cu siguranță vom uh, explica cu ce consecințe se întâmplă asta pentru ca presiunea să se facă simțită. Cei de acolo să nu cumva să creadă că vor scăpa. Știu eu ce-și imaginează ei. E acolo amărâtă de raportoare și cei. Eu chiar cred că ei habar nu au că în spatele fiecărui raportor se află, dacă nu întreg Parlamentul European, atunci cel puțin Comisia pentru Bugete. Este absolut inimaginabil ce se întâmplă. A, spune președinta, înseamnă că am procedat foarte corect. Tocmai am primit un bilețel că sunt oameni de la Autoritatea Bancară Europeană aici. Păi să se justifice, să spună ce-i cu porcăria asta. Cine e aici de la Autoritatea Bancară Europeană? Văd că nimeni nu se oferă. Tinere, îți dau cuvântul. Sagen Sie mal Ihren Namen. Rău frumos să te prezinți. Mă numesc Adam Farkas, sunt director executiv la Autoritatea Bancară Europeană. Vă mulțumesc foarte mult că îmi permiteți să intervin astăzi aici pentru ca, foarte pe scurt, să răspund uh, la unele îngrijorări manifestate de doamna Holmeier și de raportoarea din umbră. În primul rând, aș vrea ca lucrurile să fie puse în context. După cum bine știți, ABE a fost uh, creată în 1 ianuarie 2011. Decizia a fost aprobată relativ târziu și decizia a fost ca agenția să moștenească toate contractele uh, uh comisiei la nivelul 3 bazate în Londra. Deja eram în întârziere, încă chiar de la începutul activității noastre, așa că cei din management au venit la agenție concret deja când agenția era operațională. Eu mi-am uh, asumat poziția, mi-am luat poziția în uh, aprilie 2011. Când agenția și-a început operațiunile, a moștenit contracte de închiriere a birourilor, contracte care erau deja în Londra, în clădirea unde noi avem sediul. Contractele pe care eu le-am moștenit personal se referă într-adevăr la un etaj din uh, uh o parte a clădirii și un alt etaj la care doamna uh, Holmeier s-a referit, uh, cu acea o treime din etaj. Toate aceste contracte urmau a se desfășura până la finele lui 2014. Da, dar voi menționa totul. Deci, contractele de închiriere erau gata semnate și uh, urmau să se deruleze până la finele lui 2014. Dacă aceste contracte vor uh, fi reziliate în 2014, fără niciun fel de renoire, nu vor exista uh, uh penalități. Vreau de asemenea să vă spun că a existat o clauză de întrerupere în aceste contracte care ar fi putut fi accesată vara trecută. Ce am făcut? În momentul în care agenția și-a început activitatea, Ne-am aliniat perfect regulamentului financiar, am deschis o licitație publică pentru a uh, încerca să rezolvăm această problemă să vedem, să, să rezolvăm problema proprietăților la nivelul agenției, dat fiind că noi aveam nevoie de mult mai mult personal și trebuia să facem loc. Când m-am alăturat eu agenție era mai puțin de 30 de oameni. Astăzi suntem mai bine de 100 și avem și consultanți, stagiari și experți naționali. Și toți sunt acolo, la, în sediul agenției. De asemenea, organizăm diverse reuniuni. Anul trecut am avut 250 de reuniuni cu experți uh, naționali. În total, uh, um, pe parcursul unui an de zile, pe la noi s-au perindat 5.000 de oameni. Deci, în acel moment, aveam de-a face cu o agenție în, uh, dezvol- în plină expansiune, și riscam să uh, trebuiască să părăsim acel sediu, oricum foarte scump, într-un oraș foarte scump. Așa că am uh, angajat un consilier imobiliar, am prospectat piața și am căutat o soluție, să semnăm un contract de închiriere pe termen lung pentru a ne muta din această clădire. O să fiu foarte sincer și foarte deschis cu dumneavoastră și o să vă spun exact ce s-a întâmplat. Uh, în momentul în care am făcut o uh, listă și am avut o propunere concretă, am uh, luat legătura cu doamna Holmeier, dar uh, până ne-am mișcat noi, clauza de întrerupere a contractului de închiriere expirase. Pentru că eram în întârziere. Și asta s-a întâmplat tocmai din cauza că, în acel moment, încercam să negociem condiții din ce în ce mai bune pentru a putea muta agenția din clădire. S-a întâmplat asta și iată că nu am avut succes la negocieri. Am fi putut obține un contract de închiriere pe 10 ani într-o altă clădire. Dar n-am reușit, așa că a trebuit să găsim o soluție pe termen scurt. Am încercat să uh, înțelegem toate îngrijorările manifestate de Parlament și vreau să o spun uh, foarte clar că respectăm opiniile exprimate aici și respectăm regulamentul financiar. Am decis să avem o soluție pe termen scurt și una pe termen lung. Soluția pe termen scurt și uh, a fost una care a făcut să apară contracte mai multe pe termen uh, scurt. Am extins uh, birourile în funcție de uh, numărul personalului, dar toate contractele urmau să expire la finele lui 2014 pentru a evita uh, anumite dificultăți care ar fi putut să apară. Am vrut să avem o propunere uh, deschisă pentru alegerea unui sediu pe termen lung pentru agenție. Am luat etajele clădirii. De exemplu, am, nu, am preluat uh, etajele uh, clădirii rând pe rând, uh, în funcție de cine părăsea clădirea. Practic, noi am populat cât un, tot câte un etaj. De fapt, suntem foarte înghesuiți în această clădire. Fiecărui uh, funcționar îi uh, rezine un spațiu mult sub media europeană și toate aceste contracte pe care le-am uh, semnat mai, mai apoi urmează să expire la finele lui 2014. Apoi am luat legătura cu DigiMarkt, uh, care a luat legătura cu Digi Buget, pentru a face o notificare către Comisia de Bugete și am făcut o notificare și în ceea ce privește procesul de selecție pe termen lung pe care urmează să-l inițiem pentru a rezolva această problemă odată și pentru totdeauna, de îndată ce va expira contractul acesta în anul 2014. Sigur că am primit uh, interpelările de clarificare chiar în această dimineață, în uh, scris, și uh, vă vom oferi un răspuns cât se poate de detaliat cu toate cifrele și cu toate statisticile cât se poate de complet și de transparent. Acestea fiind spuse, sper că nu am făcut abuz de timpul și atenția dumneavoastră și chiar vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi uh, putut clarifica situația. Vreau să vă spun încă o dată că noi suntem gata să venim în fața dumneavoastră de fiecare dată când e nevoie pentru a explica ce am făcut și ce urmează să facem. Intenția noastră nu este nici de cum aceea de a înșela această comisie și de a merge pe ușa din dos nerespectând uh, regulamentul și litera legii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinta, pentru explicațiile dumneavoastră. Am înțeles că soluția pe termen scurt, așadar, este până în 2014. Până la finele lui 2014 e valabilă această soluție, așadar. Dar, mai mult sau mai puțin, suntem în aproape al patrulea trimestru din 2013. Aveți vreo alternativă? Ați uh, vizitat, ați, știți ce clădiri ar exista ca soluție? Știți cam unde v-ați putea muta? O să o întreb și pe doamna Holmeier, pentru că asta e procedura obișnuită. sunteți o agenție destul de mare și noi știm foarte bine ce înseamnă ca o agenție să se mute. Avem experiență în acest domeniu și tocmai de aceea vreau să vă întreb uh, cât de mult ați avansat în uh, procesul de mutare. Și raportoarea a spus că uh, de fiecare dată când v-ați extins uh, pe câte un etaj, Uh, ați plătit câte 110.000 de euro consilierului imobiliar. Nu mi se pare că e acceptabil așa ceva, îmi pare foarte rău. Monica, îmi cer scuze, dar eu imediat trebuie să plec la avion. Uh, dacă se creează impresia că au fost împrumutate, uh, a fost împrumutată mobilă și așa mai departe, vreau să vă spun că contractul de închiriere până la finele lui 2014 pentru etajul 5, parcă, însumează 400.000 de euro. Costurile de mutare reprezintă 430 de euro. Mobila pentru un an și jumătate, 213.000 de euro. Uh, consilierul imobiliar primește într-un an și jumătate 111.000 de euro. În plus, față de ce a primit până acum. Și s-a decis ca uh, pentru finele lui 2014 uh, să existe și o penalitate, așa, ca măsură de precauție, 250.000 de lire sterline plus TVA, plus câteva taxe profesionale care uh, apar din motive rezonabile ce o fi însemnând și asta. Vreau să spun clar și răspicat. Ați avut o clauză de întrerupere, clauză de break-up, accesare de la Digi Budget. În mai 2012 ați fost la mine și v-am rugat, v-am implorat să faceți o notificare. Tot ceea ce mi-ați declarat dumneavoastră nu este o scuză a ceea ce s-a întâmplat pentru că în deplină cunoștință de cauză, în ianuarie și februarie ați semnat contracte, chit că știați că trebuie să faceți notificarea. Și noi v-am dat în scris solicitările noastre, după ce de cinci ori am încercat pe cale orală, prin viu grai, bătând pe la toate ușile. Din mai 2012 știți care e procedura, eu am fost cât se poate de binevoitoare uh, de fiecare dată, dar în zadar și ați lăsat să expire o clauză uh, de întrerupere, trebuia să știți că aceasta există, trebuia să știți uh, când expiră. Uh, la, mijlo- la mijlocul lui iunie m-ați anunțat că v-ați încurcat și că nu expiră în iulie, cum prevăzuserăți inițial, ci la sfârșit de iunie. Deci este inacceptabil dumneavoastră, acolo, trebuie să verificați băncile, să vedeți dacă respectă regulile și chiar dumneavoastră nu respectați aceleași reguli. Asta trebuie să vină cu consecințe, pentru că nu se poate așa ceva. Și tocmai de aceea am atâtea întrebări și tocmai de aceea mi-am mâncat timpul și am avut nevoie de o rezervă financiară și a fost nevoie de notificare pentru a fi respectate regulile clădirile pe care dumneavoastră le-ați uh, închiriat, clădirea cu toate etajele, depășește orice plafon și vreau să vă spun că uh, nu mai am niciun pic de răbdare cu Autoritatea Bancară Europeană uh, și că trebuie ca totul să fie prezentat așa cum este. Utah Haug. Avem răspunsuri la întrebările tale dure. Răspuns fără microfon. În acest caz, vom proceda așa cum ne-a sugerat Monica. Vom face un aviz. Și vom uh, trece totul prin procedura bugetară. Monica, îți dorim un zbor plăcut. Dragi colegi, nu-mi rămâne altceva decât să urez tuturor o seară minunată după acest capitol extraordinar de încheiere a acestei zile. La revedere!